Uh, Stimați colegi, aș dori să încep ședința noastră de astăzi. Intenția mea este să luăm uh, mai întâi raportul uh, domnului Coci cu privire la siguranța rutieră, pentru că doamna Ayala Sender va întârzia. Sper să acceptați această modificare la ordinea de zi. Dacă putem adopta această ordine de zi modificată. Trecem acum la aprobarea procesului verbal al reuniunii precedente. Sunteți de acord cu aprobarea acestui uh, proces verbal? Bun, trecem mai departe. Totuși, înainte de a trece la raportul domnului Koch, aș dori să urez bun venit unui grup de vizitatori uh, de la Inspectoratul uh, pentru Siguranța Maritimă din Olanda. Îi avem uh, pe acești inspectori alături de noi. Mă bucur să vă avem printre noi. Sper că vă va face plăcere această vizită și sper că această discuție vi se va părea utilă. Fără alte formalități, trecem la uh, subiectul siguranța rutieră în Europa. Este vorba de raportul lui Dieter Koch. Așadar, aveți cuvântul, Dieter. Aș vrea doar să vă explic uh, un lucru. Uh, îl vom asculta întâi pe raportor, apoi pe raportorii din umbră, după aceea va veni domnul Simons de la CESE. Pentru că și CESE a redactat un aviz pe această temă. Așadar, aceasta este ordinea. Începem cu Dieter. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf mich auch als Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi de toate să-i mulțumesc secretariatului Comisiei pentru sprijinul acordat. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au uh, îmbunătățit prin amendamentele lor raportul meu. În uh, recomandările mele de vot am uh, prevăzut cu minus anumite amendamente care sunt, de fapt, repetiții ale unor aspecte introduse deja în amendamentele de, com, uh, de compromis. Vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră cu care m-am întâlnit adesea și care au fost, din punctul meu de vedere, foarte dispuși să încheie compromise. Prin urmare, acum avem un text care are drept obiectiv îmbunătățirea siguranței rutiere în Europa, un obiectiv care poate fi, din punctul meu de vedere, atins. Raportul meu se referă la siguranță, și nu la măsuri economice sau de mediu. Asta vreau să spun de la uh, bun început. Bineînțeles și acestea aceste aspecte sunt trate, tratate, însă siguranța se află în centrul raportului. Din păcate, la ultima ședință nu am putut dezbătu, dezbate această, acest raport pentru că nu am fost uh, la. Uh, n-am putut să fiu alături de dumneavoastră, însă, între timp, am reușit să îmbunătățim și mai mult acest uh, document. Această uh, perioadă a fost folosită pentru a clarifica anumite aspecte ale textului, pentru a ajunge la anumite amendamente de compromis. Sper din tot sufletul că pe această, în această perioadă am reușit să elimin toate temerile unora dintre colegi prin amendamentele verbale și clarificările verbale pe care, asupra cărora am convenit alături de raportorii din umbră. Cred că asupra structurii nu au, sau în ceea ce privește structura textului nu au existat probleme de la bun început și obiectivele au fost de asemenea acceptate de către toată lumea. Baza acestui uh, raport uh, este reprezentat de definițiile cât se poate de clare și bazele de date cât se poate de coerente, care trebuie să stea la baza uh, Uh, politicii rutiere în următorii, următorii 10 ani. În ceea ce privește bazele științifice pe care le-am uh, numit în raportul meu, acestea au, reprezent, au fost reprezentate de numărul victimelor accidentelor rutiere, în special copii. Principiul nostru este unul integrat. Considerăm că toți trebuie să se implice în uh, spărirea siguranței uh, rutiere și când spun toți, mă refer la Comisia Europeană, statele membre, autoritățile locale, diferitele companii, precum și conducătorii auto. Vreau să prezint câteva uh, aspecte asupra cărora s-a discutat din nou și din nou. Tema, spre exemplu, uh, tema coordonatorilor de siguranță în domeniul rutier a fost din nou și din nou vehiculată. Am spus că nu îmi doresc înființarea unei noi structuri uh, birocratice, ci militam pentru crearea unui birou în cadrul Comisiei Europene care să se ocupe de lucrul acesta. Un fel de persoană numită în cadrul Comisiei care să se ocupă, bineînțeles, de toate aspectele legate de siguranța rutieră. Această coordonare este necesară pentru că directoratele generale ale Comisiei fac deja câte ceva în sensul acesta, însă nu fac ceva coordonat. De asemenea, așteptăm în continuare un uh, program coordonat al Uniunii Europene în domeniul siguranței rutiere, un program care să fie însă fundamentat de către programe sau prin programe ale uh, statelor membre. Acest program uh, trebuie însă, din punctul nostru de vedere, să fie gestionat de o persoană la nivel european. Avem de-a face cu 36.000 uh, de victime anuale în Uniunea Europeană ca urmare a, accidentelor rutiere rutiere și tocmai de aceea considerăm că e nevoie de o persoană uh, care să coordoneze toate programele. La compromisul D se vorbește despre învăța, învățarea pe întreaga durată a vieții, vieții. Vrem uh, ca încă din frage de pruncire copiii să fie învățați care este comportamentul rutier potrivit. Copiii trebuie să știe cum trebuie să se comporte, atât ca pietoni, cât și ca uh, bicicliști, cât și pe viitor ca și conducători auto. Lucrul acesta este unul, uh, un, un aspect foarte important. S-a discutat, s-a discutat foarte mult despre compromisul E, și anume controlul de uh, vedere obligatoriu. În momentul în care obținem un uh, permis auto, oricum trebuie să fie avut uh, la activ un control de vedere. Însă, noi cerem ca acest control să fie repetat pe parcursul uh, timpului adică după obținerea acestui permis de conducere. Din punctul meu de vedere, nu este o cerință exagerată, pentru că mi se pare că o astfel de măsură nu ar face nimic altceva decât să trezească responsabilitatea conducătorilor auto, atât vis-a-vis -vis de propria ei persoană, cât și vis-a-vis -vis de ceilalți participanți la traficul uh, rutier. Și tocmai de aceea trebuie să propun un uh, vot pe părți în ceea ce privește cuvântul obligatoriu. Com- obligatoriu uh, în ceea ce privește acest test de vedere. Deci lăsăm la latitudinea fiecărui coleg în parte să voteze asupra acestui uh, aspect. În ceea ce privește limitele de alcoolemie, cred că noi trebuie să spunem clar că cei care conduc nu au voie să bea alcool. Acesta este principiul de bază. Și mă aștept atât de la tinerii uh, din Europa, cât și uh, de la profesioniști în domeniul auto să nu consume alcool. Știm, uh, bineînțeles, că există o serie de procese biologice care uh, Uh, duc la creșterea alcoolemiei, în ciuda faptului că cantitatea de alcool ingerată nu a fost una foarte, foarte mare din, uh, de la bun început. Și tocmai de aceea consider că părerile experților trebuie să fie luate în considerare pentru a stabili acest aspect. Și dacă, într-adevăr, uh, experții vor fi de acord cu, cu noi, trebuie să discutăm despre uh, respectarea unor uh, granițe de consum de alcool, granițe care sunt bine specificate în raport. Am uh, tratat și, de asemenea și uh, problema locurilor de parcare. Vrem să ne asigurăm că acestea sunt suficiente și uh, sunt adresate categoriilor de conducători auto care au nevoie de ele. Trebuie să ne uh, gândim la toate aceste, toți acești factori care bineînțeles, influențează deciziile cu privire la uh, locurile de parcare. Compromisul P este vorba despre vis, ve, vestele de avertisment. Am aflat că există o mare majoritate, o majoritate cover, covârșitoare în ceea ce privește uh, oferirea sau obligativitatea asumată de fiecare uh, conducător auto de a deține o astfel de vestă de avertisment. Există în continuare discuții cu privire la căștile uh, obligatorii în cazul uh, bicicliștilor. Ei, noi nu am mizat pe caracterul obligatoriu al posesiei acestor echipamente, ci am lăsat o mare marjă de uh, acțiune tuturor celor implicați. Adică le lăsăm uh, posibilitatea, îi încurajăm pur și simplu să adopte astfel de echipamente și uh, rămânând la acest uh, uh, sau având acest caracter conciliatoriu, am reușit să-i atragem și pe verzi de partea noastră. Și în ultimul, dar în ult- și în ultimul rând, a mai existat un aspect uh, asupra căruia am ajuns la un cont Uh, un uh, consens cu raportorii din umbră și anume asupra timpilor de lucru în cazul șoferilor. Uh, ne referim în special la uh, perioadele dificile, perioadele de vară care necesită timp de odihnă mai lungi. În raportul nostru cerem ca în cazul uh, camioanelor care funcționează pe uh, distanță lungă, acestea să fie de asemenea dotate cu uh, aer condiționat care să funcționează indiferent de faptul dacă respectivul camion se află sau nu în mișcare. Și cam atât din partea mea. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la raportorii din umbră. Vă rog să vă încadrați în 5 minute fiecare iar ceilalți vor avea trei minute la dispoziție și cred că putem să ne încadrăm. Doamna Fayon de la SND. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Koch pentru activitatea sa excelentă, pentru devotamentul său și pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o în ultimele săptămâni și chiar luni în redactarea acestui document. Trebuie să subliniez că am reușit să, să ajungem la câteva compromisuri ambițioase care ne vor permite să transmitem un mesaj clar publicului european Uh, cum că vrem să reducem uh, numărul victimelor uh, accidentelor rutiere cu 50% până în 2020. Slovenia este una dintre țările care a adoptat deja această țintă de reducere a numărului de victime și, de altfel, am și îndeplinit această țintă în ultimii ani. Din păcate, însă, numărul de accidente rutiere a reînceput să crească și încă se produc prea multe accidente tragice care uh, afectează familii întregi. De aceea, în acest deceniu, cred că este esențial să deținem controlul asupra vitezei și asupra consumului de alcool, pentru că aceștia sunt principalii doi factori care provoacă accidente rutiere. Trebuie să folosim centurile de siguranță și să-i protejăm pe cei mai vulnerabili participanți la trafic, precum pietonii și bicicliștii. Aș vrea de asemenea să subliniez elementul legat de folosirea bicicletelor. Noi vrem să încurajăm pe oameni să meargă cu bicicletele, vrem să mm, uh, închidem centrele orașelor și să oferim acces doar pentru biciclete și pietoni. Cred că acesta ar fi un uh, compromis foarte bun. La compromisul G se spune că uh, unul din trei accidente mortale a fost provocat de consumul de alcool. De aceea trebuie să transmitem și în acest sens un mesaj clar clar și anume toleranță zero. Consumul de alcool la volan nu este permis. Așadar, șoferii profesioniști sau șoferii de orice gen nu trebuie deloc să consume alcool la volan. Și acesta este un apel adresat tuturor statelor membre pentru ca ele să facă tot ce le stă în potință pentru a implementa acest obiectiv. Acest lucru este valabil deja în unele state membre în momentul de față. Sunt sigur că vom avea succes dacă impunem o toleranță zero în uh, primii doi ani de la luarea permisului de conducere. De asemenea, sunt și pentru uh, dispozitivele alcooloc, pentru toate vehiculele noi și susținem apelul lansat de comisie de a elabora un regulament în acest sens până în 2013. În ceea ce privește limitele de viteză, este vorba de compromisul FA, FBIS. Multe accidente se petrec pe drumurile locale, iar sarcina noastră este să-i protejăm pe participanții la trafic cei mai vulnerabili. De aceea, cred că ar fi foarte eficient să limităm uh, viteza la 30 de km la oră în zonele rezidențiale și în zonele urbane în care nu există un, uh, o bandă separată pentru bicicliști în ceea ce privește testul oftalmologic, sunt de acord că ar trebui să avem un vot separat, astfel încât fiecare să hotărască singur dacă vrem ca acest test să fie sau nu obligatoriu. De asemenea, sunt bucuroasă că în ceea ce privește uh, compromisul P, am reușit să uh, găsim o versiune mai atenuată a textului, prin care se recomandă bicicliștilor să folosească o vestă de siguranță. De asemenea, am ajuns și la un acord în ceea ce privește vestele de siguranță în mașini. Aceasta este o evoluție binevenită. Adesea, după un accident, se întâmplă ca oamenii să iasă din mașină și să nu fie vizibil, pentru că doar șoferul purta această mm, vestă de siguranță. Apoi, uh, în ceea ce privește rolul coordonatorului, uh, suntem de acord cu demersul întreprins, nu vrem să dublăm activitățile deja realizate și nu vrem să introducem o nouă autoritate. Oricum, mulțum, îi mulțumesc raportorului pentru toate explicațiile. În ceea ce privește celelalte compromisuri, grupul meu le susține pe toate. Aș vrea doar să mai adaug ceva, o notă personală cu privire la amendamentele 179 și 159 la 159 se, există o sugestie cu privire la măsurile eficiente de prevenire a accidentelor. Aș vrea să adaug că ar trebui să prevenim um, utilizarea drumurilor locale de către vehiculele de uh, mare gabarit atunci când există autostrăzi uh, disponibile. Cred că ar fi o măsură foarte eficientă și fac un apel la uh, raportor să aibă în considerare acest uh, aspect pentru vot. Sper că mâine vom întruni un sprijin larg. Pe de altă parte, documentele și mesajele în sine nu vor reduce numărul de victime dacă aceste angajamente nu sunt puse în aplicare și dacă statele membre nu găsesc o modalitate de a le implementa cu eficacitate. Doamna Bilbao, vă rog. Sí, buenas tardes. Gracias, señor Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să iau cuvântul în numele colegului meu care nu poate fi prezent uh, la reuniunea noastră din această după, după amiază din cauza altor uh, reuniuni. În primul rând, uh, îl felicităm pe domnul raportor, pe raportorii din umbră și grupurile parlamentare care au conlucrat foarte bine, au reușit să păstreze o colaborare fructoasă în ultimele săptămâni pentru redactarea acestui raport. Doamna Grisbech, în numele căreia vorbesc, este de acord cu toate amendamentele de compromis. În afară de B, care se referă la activitatea coordonatorilor și la E subzistă o oarecare problemă, unde uh, suntem de părere că ar trebui să fie folosit termenul obligatoriu. Iar uh, în ceea ce privește punctul B, cu privire la activitatea coordon- a coordonatorului european, consideră domnia sa că nu este nevoie de acesta, nu se va face decât să se înăsprească birocrația și trebuie evitat, fiindcă altfel ar putea să se submineze și structurile existente. Deci, în ceea ce privește amendamentul de compromis E, unde se vorbește despre aceste teste oftalmologice uh, după 75 de ani, uh, la fiecare 5 ani și înainte la fiecare 10 ani, domnia sa sprijină această măsură, fiindcă îi se pare una dintre cele mai importante, dat fiind că scăderea capacității vizuale, pierderea vederii, este cauza multor accidente și domnia sa înțelege că amendamentul de compromis, acolo unde se renunță la termenul obligatoriu, este hotărătoare această schimbare. Domnia sa consideră că trebuie să, să nu se renunțe la termenul obligatoriu și în cadrul unui uh, vot separat va vota uh, împotriva acestuia. În ceea ce privește amendamentul G, exista unele rezerve la început, dar până la urmă uh, Noua formulare poate fi acceptată, dat fiind că este foarte greu să se reglementeze un test de alcoolemie de 0%, iar uh, um, o persoană care poate a fost la o petrecere cu o seară înainte, poate a doua zi dimineață mai are un, unele urme de alcoolemie în sânge. Și uh, înțelege colega mea că acest nou, această nouă formulare cu această marjă științifică uh, nu este realistă în uh, contextul combaterii alcoolemiei, mai ales pentru șoferii de camion. Iată de ce uh, sprijină noua variantă a textului și salută amendamentul oral cu privire la sistemele uh, de climatizare, de aer condiționat uh, instalate în uh, autovehicule care ar îmbunătăți condițiile de șofat. În afară de aceste remarce, este de acord cu toate uh, compromisurile la care s-a ajuns. Doamna Taylor, din partea verzilor. Domnul Taylor, îmi cer scuze. Domnule președinte, Obiectivul este laudabil, e vorba de Vision Zero. Se dorește sporirea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic. Trebuie să ținem cont totuși de faptul uh, că șofatul nu este un drept fundamental, ci un privilegiu dobândit. Iată de ce noi trebuie să uh, tindem către o siguranță uh, rutieră pentru toți participanții rutieri. La nivel general trebuie să ne asigurăm că vehiculele sunt uh, sigure și pot circula. Și în, egală măsură trebuie să ne asigurăm că șoferii uh, sunt uh, uh, bine pregătiți. Sunt uh, de acord cu un vot uh, pe părți în ceea ce privește testul oftalmologic, uh, schimbarea de la uh, uh, obligativitate la caracterul voluntar, fiindcă doar așa se, uh, se pot acoperi toate părerile exprimate la reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc, domnului raportor, pentru modul în care a ghidat acest raport. Cred că am ajuns până la urmă la un rezultat mulțumitor, care uh, poate pentru unii este insuficient, pentru alții merge prea departe, dar este un pas înainte și ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivele noastre de reducere a victimelor. Ne-am concentrat în acest raport pe trei domenii importante la care toată lumea a făcut referire. Este vorba de excesul de viteză, consumul de alcool și uh, consumul de droguri. Și toate acestea sunt probleme, bineînțeles. Mă bucur că compromisul uh, F uh, prim se îndreaptă către recomandări foarte stricte făcute statelor membre pentru um, adoptarea unei zone cu limită de viteză de 30 km pe oră în zonele urbane. Mă bucur foarte mult că s-a întâmplat așa, fiindcă guvernul britanic uh, a, sol- a um, încercat să facă în așa fel încât obligativitatea acestor limite de viteză să nu mai fie atât de costisitoare pentru autoritățile locale. Suntem de acord și cu aceste alcolox, sistem de blocare a pornirii autovehiculului și uh, uh procentul de 0% pentru limitele de acolemie, iar în ceea ce privește consumul de droguri, uh, uh se se iau acțiuni pentru a descuraja consumul de droguri și la volan și pentru a combate acest fenomen, uh, noi, uh, uh, noi suntem pentru um, structura coordonatorului european privind siguranța rutieră. Nu credem că există o suprapunere a acțiunilor aici. Nimeni nu-și dorește, bineînțeles, să, se sporească birocrația și costurile și să se suprapune eforturile, dar noi nu credem că se va întâmpla acest lucru. Nu credem că acest coordonator european va face acest lucru. În ceea ce privește vestele reflectorizante și, uh, pur, și obligativitatea de a purta aceste uh, veste. În primul rând, la început a fost o recomandare uh, puternică, apoi uh, aceasta a fost atenuată, a devenit o recomandare, acum este doar uh, o încurajare. O să las pe colegul meu să vă vorbească despre acest lucru, fiindcă el uh, ține foarte strâns legătura cu grupurile cicliștilor și uh, se, sunt reprezentate foarte uh, clar aici îngrijorările și dorințele cicliștilor. Încă o dată mulțumesc domnului raportor, domnului Coc și vă spun că sprijinim în mare parte amendamentele de compromis și așteptăm cu nerăbdare votul de mâine. Mulțumesc, Keith. Domnul Bradburn, de la Conservatori și Reformiști. Mulțumesc, domnule președinte. În introducere vreau să vă spun următoarele. Să nu cumva să credeți, vă rog, că doresc altceva decât să îmbunătățesc uh, siguranța rutieră, indiferent uh, de țara în care se manifestă aceasta, dar, fiindcă întotdeauna există un dar, vreau să vă întreb dacă aici este vorba despre aspecte care trebuie neapărat să fie legiferate la nivel european. În, la dezbaterile anterioare, domnule președinte, am spus întotdeauna că subsidiaritatea joacă un rol crucial aici. Unul dintre antevorbitori a spus e datoria noastră ca eurodeputați să luăm măsuri în acest domeniu. Eu nu sunt de acord. Nu este răspunderea noastră, ci uh, autoritățile locale sunt răspunzătoare aici. Parlamentarii naționali sunt cei care trebuie să ia măsuri și nu noi, uh, nu noi europarlamentarii trebuie să ne ocupăm de acest domeniu. Asta uh, um, vă spun de la, din capul locului. Majoritatea compromisurilor și uh, conținutul pe care îl discutăm aici ar putea să fie de dorit, într-adevăr, dar până la urmă este de competența noastră, ar trebui noi, la nivel european, să legiferăm aici? Răspunsul, din punctul meu de vedere, este nu. Iau câteva exemple concrete de la aceste compromisuri. S-a discutat îndelung uh, chestiunea pneurilor de iarnă. Avem o politică privind pneurile de iarnă. Uh, sper că am depășit acest aspect acum aceste aspecte uh, țin de, sunt la atitudinea statelor membre. Se, uh, se ocupă deja, există legislația în domeniu la, la nivelul statelor membre, acolo unde e nevoie. Restul uh, statelor membre poate consideră că nu e nevoie să aibă o politică cu privire la pneurile de iarnă. În ceea ce privește vesta reflectorizantă, pentru toți pasagerii automo- automobilului, și asta Uh, din cauza că există o șansă minusculă de a avea un accident noaptea. Vă, vă amintiți că eram noi tineri, era o reclamă la uh, uh televizor uh, uh, care spunea să porți ceva colorat uh, noaptea. Nu avem nevoie de o vestă reflectorizantă, e vorba de, până la urmă, de înțelepciunea fiecăruia. Nu avem nevoie și nu avem nevoie de această structură a coordonatorului. Sunt de acord cu colegul care a spus că pericolul este că uh, se va uh, întinde ca iedera și vom avea din ce în ce mai multe regulamente pentru uh, și birocrație, hârțogăraie și, și lucrurile vor scăpa de sub control, așa cum se întâmplă adesea când se implică comisia. Iar în ceea ce privește testele oftalmologice, în Marea Britanie avem un sistem foarte bun e nevoie de un test oftalmologic înainte de obținerea carnetului de conducere, după care Uh, la vârsta de 70 de ani trebuie să fie repetat acest test. Sunt de acord, dacă statele membre doresc uh, să fie mai riguroase decât noi, pot face acest lucru foarte bine, dar haideți să nu devină obligatoriu la nivel european. Iar în ceea ce privește uh, limitele de alcoolemie, sunt întru totul pentru încercarea de a ne asigura că uh, nu mai există niciun șofer în, în stare de prietate la volan, dar nu e nevoie de legislație la nivel european și v-am spus încă de la începutul acestei dezbateri că dacă în Marea Britanie încerci să îți Uh, să, să obții o asigurare sau dacă încerci, da, după ce ai uh, fost prins că ai condus în stare de ebrietate, este imposibil. Și acest lucru îi descurajează cel mai mult. Dar legislația la nivel european cred că nu este binevenită aici. Sunt unele compromisuri care sunt de acord. De pildă, ideea de a încuraja de a încuraja pe, uh, pe copii să fie în siguranță în momentul în care merg pe bicicletă, să existe astfel de cursuri la școală, uh, portul uh, căștilor de protecție pe bicicletă, uh, acesta este foarte normal, fiindcă, bineînțeles, aici scad riscurile în momentul unui accident sau dacă caz de pe bicicletă și Comisia a avut un proiect pilot în acest sens. Aș dori să se ducă mai departe această idee la un nivel mai mare, fiindcă aici este vorba Uh, nu numai de chestiuni legate de siguranță, ci de uh, ci de uh, furturi sau sau daunele provocate vehiculelor și așa mai departe. Nu numai în Marea Britanie, dar și în toată Europa. Este foarte important să ne atingem obiectivele. Cu toții dorim ca cetățenii să fie în siguranță pe șosele, indiferent de uh, modul de transport pe care îl folosesc sau poate uh, și dacă sunt, și bineînțeles dacă sunt pietoni, dar aceasta nu este soluția. Legiferarea trebuie să aibă loc la nivel local și național uh, și nu la nivel european. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Bradbury. Din partea CESE, domnul Siemens are cuvântul. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Eh, eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Văd că ați mers atât de departe încât orice ce aș spune eu acum nu ar servi decât ca comentariu suplimentar. Uh, dar uh, oricum vă mulțumim, vă mulțumim pentru posibilitatea pe care ne-ați dat-o de a itera acest, uh, această recomandare, comentariul al nostru. Da, e vorba aici despre o nouă comunicare a Comisiei sau o reformare a unei comunicări a Comisiei și lucrul acesta trebuie să fie păstrat în vedere. Este important să Uh, ținem cont de faptul că ambițiile Comisiei pentru anii 2000-2010 au fost uh, foarte ambițioase. Se dorea o înjumătățire a numărului de decese pe străzi. Aceleași ambiție s-a păstrat și pe, pentru următoarea perioadă. Noi am considerat că această ambiție sau acest obiectiv este mult prea ambițios de la bun început. Această a doua uh, strategie a Comisiei din nou are drept obiectiv înjumătățirea numărului de victime a accidentelor rutiere, dar de data aceasta atingerea obiectivului este mult mai facilă. De ce? Pentru că miniștrii de resort din țar- uh, statele membre cunosc problema și știu care sunt măsurile care trebuie să fie întreprinse. fiecare ministru uh, al transporturilor din statele membre trebuie să raporteze cu privire la numărul uh, de decese în urma accidentelor rutiere din statul pe care îl reprezintă și asta înseamnă pur și simplu că gradul de conștientizare a acestei probleme a crescut în ultima perioadă. Tocmai din motivul acesta considerăm că obiectivul Comisiei pentru 2020 este posibil de atins. Noi eh, am propus chiar ca această ambiție să fie mai mare, ne-am dorit chiar să existe obiective impuse fiecărui stat în, în parte în ceea ce privește uh, obiectivele, eh, rezultatele. Trebuie să ținem cont de fiecare stat membru în parte. Avem și de carte, categoriile în care pot fi incluse fiecare dintre statele membre. Avem, spre exemplu, statele Floarea Soarelui, uh, Sunflower States, precum uh, Slovenia, uh, țările de jos sau uh, Suedia, etc., care au o populație mică, însă cu toate acestea numărul victimelor raportat la situația demografică este foarte mare. Deci trebuie să ținem cont de uh, condițiile din fiecare stat în, uh, membru în parte în momentul în care stabilim obiective. Există state în care aceste obiective sunt ușor de atins, există al, alte state membre, pe de altă parte, care uh, sunt foarte îndepărtate de atingerea obiectivelor impuse. De asemenea, există o serie de aspecte problematice. Am, am discutat și noi foarte aprins în comisia noastră cu privire la alcolocuri. Aceste dispozitive trebuie ele folosite doar în cazul autoturismelor sau pot fi ele folosite oare și în ceea ce privește camioanele. Uh, ei, în urma discuțiilor noastre ați primit un uh, raport care conține toate ideile esențiale pe care le-am iterat în cadrul întâlnirilor. Am făcut o propunere în ceea ce privește controlarea anuală a acelor zone în care au loc multe Uh, multe accidente. De asemenea, ne dorim ca aceste zone foarte periculoase să fie uh, Uh, semnalate pe, har, pe hărți. Trebuie să discutăm despre aceste zone și uh, statele membre trebuie să investească pentru eliminarea acestor, uh, tuturor celor, acelor factori care favorizează accidentele rutiere în anumite zone. În ceea ce privește obiectivele, spuneam că numărul de decese în accidente rutiere trebuie să fie înjumătățit, însă uh, în, trebuie să armonizăm și toate uh, actele legislative care vizează răniții rezultați în urma accidentelor rutiere. Deci există o serie de aspecte care trebuie să fie armonizate, mă gândesc aici și la definiții, uh, spre exemplu, doar pentru uh, a avansa. Suntem de părere că 25% dintre rețelele uh, tente trebuie să fie reduse, dar bine, aici aveți amendamentele noastre pe care le puteți citi. Ați vorbit și despre uh, învățarea pe întreaga durată a vieții și noi am discutat despre această temă și, în plus, în cadrul comisiei noastre am vorbit și despre necesitatea de a forma în mod special uh, Uh, polițiștii și pompierii care, din păcate, în momentul de față comit o serie de greșeli în momentul în care sunt obligați să acționeze rapid. Cred, domnule președinte, că am reușit să prezint părerile noastre, am reușit să uh, discut, să vă prezint toate acele aspecte care nu sunt, poate, suficient tratate în raport. Vă mulțumesc. Acum dăm cuvântul celorlaltor vorbitori care au trei minute la dispoziție. Primul dintre ei este domnul Bach. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i uh, mulțumesc colegului Koch pentru efortul susținut, pentru ambițiile pe care și le-a asumat și, uh, din câte îmi dau seama din discuții, uh, grupurile politice sunt de acord cu ambițiile domniei sale. Vreau să uh, creez o legătură între acest raport și raportul pe care îl vom discuta în, uh, în uh, următoarele minute și anume aplicarea transfrontalieră a normelor în domeniul siguranței rutiere pentru că trebuie să înțelegem că toate accidentele Uh, pot avea o, o dimensiune transfrontalieră care trebuie să fie bine tratată. Acum, revenind la acest raport, sunt de acord cu obiectivele asumate de către raportor. Um, în același timp îmi dau seama că în ceea ce privește coordonator, crearea unui coordonator uh, se prea poate ca Uh, birocrația să crească prin crearea unui astfel de, unei astfel de funcții. De asemenea, îmi dau seama că raportul probabil depășește puțin cadrul pe care și l am asumat. Spre exemplu, în momentul în care se vorbește despre locurile de parcare, cred că există o serie de domenii care sunt afectate sau care trebuie să fie luate în considerare în momentul în care se decide asupra creierii uh, locurilor de parcare, uh, domenii care nu au nimic de a face cu uh, domeniul rutier. Mă refer la domeniul social, igienă publică, etc., etc., însă cu toate acestea consider că propunerea este una bună. În ceea ce privește vestele reflectorizante, cred că compromisul atins este unul bun. Îmi dau seama că majoritatea grupurilor sunt de acord cu acest compromis. De asemenea, Amendamentul 35 este unul potrivit din punctul meu de vedere. Cred că suntem în asentimentul ONU care a, um, și-a asumat obiectivul de a lupta împotriva deceselor uh, sau accidentelor rutiere. ONU se concentrează asupra victimelor, răniților accidentelor rutiere și are, și-a asumat obiectivul de a reduce aceste evenimente. Um, și în acest context ați voie să salut pe uh, liderul uh, Asociației Victimelor uh, Accidentelor din Europa, care este prezent în sală. Sper din tot sufletul că și ceilalți colegi vor fi de acord cu acest amendament. Mulțumim, doamna Ayala. Adelante. Sorry. Sí. sí, gracias, presidente. Sí, yo también unirme, pues... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să îl felicit pe domnul Koch pentru acest raport și pentru perseverența sa, astfel încât să îmbunătățim siguranța rutieră. Îl felicit pentru că a extins domeniul de aplicare și că a inclus mai multe provocări și ținte, printre care înjumătățirea numărului de victime ale accidentelor rutiere, pentru că toate aceste aspecte merită eforturi deosebite. În ceea ce privește amendamentele referitoare la alcoolemie și limitele de alcoolemie, Bineînțeles că sunt de acord cu această viziune zero, sunt de acord că acesta trebuie să fie obiectivul nostru final, pentru că ne va permite să combatem consumul de alcool la volan. Îmi pare rău că nu discutăm și nu acoperim și despre uh, marea parte a șoferilor. Noi ne limităm la șoferii profesioniști. Acesta este un segment uh, foarte punctual, foarte specific. Uh, pe de altă parte, sunt tot mai puțin tineri în Europa și șoferii sunt tot mai în vârstă din această cauză. Bineînțeles, uh, există și problema drogurilor ilegale, există și problema medicamentelor care au efecte secundare. Și de aceea trebuie să acordăm o atenție deosebită uh, majorității șoferilor care vor fi prezenți pe șosele. Deci cred că ar trebui să definim mai bine aceste măsuri de control. Apoi uh, sunt de acord uh, cu chestiunea coordonatorului și cu Ziua Mondială. Acestea sunt elemente foarte importante care ne vor ajuta să ajungem la obiectivul nostru. Apoi uh, există și acel fond de consultare În ceea ce privește sancțiunile transfrontaliere, cred că Consiliul și Comisia au recunoscut importanța uh, Uh, consultărilor. Este vorba de consultarea victimelor, uh, autorităților polițienești, a forțelor de intervenție. Este vorba de oamenii care se află pe teren și care cunosc uh, toate aspectele acestei probleme și care ne ajută să îmbunătățim și să ne intensificăm eforturile. În ceea ce privește pe copii, educarea acestora este, bineînțeles, un obiectiv important. Dar și persoanele în vârstă trebuie să fie vizate. De exemplu, conducătorii de biciclete și motociclete sunt, uh, trebuie de asemenea să fie vizați. Acestea sunt grupuri pentru care trebuie să instituim anumite măsuri. Oricum, vă mulțumesc pentru toate amendamentele și vă felicit pentru că ați uh, a adăugat în mod constant noi provocări la această luptă. Domnul Meissner, trei minute, vă rog. Doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să îi mulțumesc domnului Koch pentru că a făcut uh, un lucru extraordinar cu aceste compromisuri, pentru că multe au fost redactate adecvat. Este un raport foarte important și aș vrea să-l întreb pe colegul meu, domnul Bradburn, dacă chiar dorim să prescriem uh, totul la nivel european, pentru că până la urmă aceasta este o recomandare. Am auzit foarte multe recomandări, avem o țintă de îmbunătățire a siguranței rutiere de foarte mulți ani și acest raport merge tocmai în această direcție. Aș vrea să menționez câteva aspecte. Cred că ar fi înțelept să aveți un uh, compromis precum compromisul E, la care s-a referit și doamna Bilbao. Uh, în numele raportoarei noastre din umbră, pentru că avem un vot pe părți pe chestiunile obligatorii. Grupul meu politic, ALDE, nu ar fi neapărat de acord cu doamna Grisbeck. Deci cred că am putea să lăsăm deoparte această chestiune a obligativității și să susținem compromisul pentru restul textului. Cred că aceasta ar fi o abordare înțeleaptă și inteligentă. Aș dori de asemenea să fac și alte observații. Aș vrea să vă întreb dacă chiar trebuie să mergem atât de departe. Se vorbea despre um, jachete, despre veste de siguranță sau reflectorizante pentru cicliști. Totuși, cred că ar trebui să lăsăm uh, spațiu pentru opțiunea personală cred că sunt multe accidente care se produc din cauza nepurtării vestei, dar nu cred că ar trebui să-i obligăm pe oameni să poarte tot timpul aceste veste. Deși, deși știu că Franța, de exemplu, a creat niște veste reflectorizante foarte frumoase, dar acest lucru nu este valabil pentru toți. În ceea ce privește vehiculele uh, personale, autoturismele, este bine că nu am pus uh, totul în scris. Condusul unei mașini uh, este un privilegiu pentru unii, pentru alții, face parte din activitatea lor profesională, este um, o necesitate pentru desfășurarea activității profesionale și cred că trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește um, trasarea unor indicații foarte precise. Referitor la compromis compromisul uh, J, cred că este foarte important pentru că se vorbește despre siguranța pasivă. Trebuie să avem mai multă cercetare și trebuie să intensificăm cercetarea în, uh, și investigarea accidentelor. Este un domeniu în care putem să progresăm. A existat de asemenea și un amendament oral cu privire la aerul condiționat. Eu nu sunt uh, pentru dispoziții obligatorii, dar în acest caz cred că ar fi o idee bună. Există foarte multe camioane noi și cred că această investiție ar trebui să uh, fie fezabilă în majoritatea cazilor, pentru că le permite șoferilor să se odihnească și uh, dacă pot să dea drumul la aerul condiționat, cred că i-ar ajuta să se odihnească mai bine. Mulțumesc, domnul Van Dalen, Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Nimeni nu este împotriva îmbunătățirii siguranței rutiere, dar cred că trebuie să fim realiști și să rămânem cu picioarele pe pământ. Am uh, păreri împărțite în legătură cu elementele pe care ni le-a prezentat domnul Koch, elemente care sunt foarte bune și pe care le-a inclus în raportul său. Cu siguranță este bine să avem o armonizare în ceea ce privește perioadele de condus și de odihnă, pentru că dacă nu armonizăm aceste prevederi, atunci vor exista probleme. Uh, se menționează și proiectul Veronica. Și acest lucru este foarte bun. De asemenea, susținem și alte chestiuni. Este vorba despre anvelopele de iarnă, despre coordonatorul pe probleme de transporturi și despre măsuri uh, speciale pentru pistele pentru bicicliști. În țara mea Acestea sunt uh, foarte obișnuite, sunt foarte frecvente. Apoi există câteva lucruri care sunt utile, sunt lucruri care pot fi făcute foarte bine la nivel uh, european. Mă refer, de exemplu, la vestele reflectorizante. Știu că în uh, Strasburg există piste speciale pentru bicicliști Deci cred că uh, există o legătură cu nivelul uh, local. Cred că trebuie să avem uh, o foaie de parcurs foarte clară. Nu cred că ar trebui să ne concentrăm doar pe vestele reflectorizante. La alineatul 7 se vorbește despre ținta uh, de a atinge viziunea zero, adică să nu mai existe accidente fatale. Acest lucru este foarte ambițios, dar cred că niciodată nu vom uh, realiza acest obiectiv. Puteți să vorbiți foarte mult despre acest lucru, puteți să vorbiți fața presei și să spuneți cât de bună este siguranța rutieră, dar cred că trebuie să fim realiști în ceea ce privește aceste obiective. De aceea am oarecare păreri împărțite. Sigur, este un raport ambițios, un obiectiv ambițios, dar în același timp nerealist. Dar mai bine mă voi abține și probabil voi vota împotrivă. Domnul Kramer, da, raportul a fost îmbunătățit de compromise, compromisuri, însă mă voi concentra asupra compromisului P, cu vestele reflectorizante. Ați spus întotdeauna că trebuie să ținem cont de bazele uh, științifice. Ei bine, n-ați ținut cont de aceste baze în cazul amendamentului de compromis pe care îl discutăm. Ați spus uh, pur și simplu pe aceeași uh, linie șoferii și bicicliștii. Mi se pare că ați, com- ați comparat două categorii total diferite. Nu mi se pare corect. De asemenea, bazele științifice. 90% dintre uh, accidente care implică o mașină și un, biciclet, uh, un biciclist se datorează activității nereglementare a șoferului. Ei bine, nu țineți cont de aceste date științifice. Nu vorbiți absolut deloc de limitele de viteză, nici uh, pe autostrăzi și nici pe uh, rețelele locale. Lucru total greșit, din nou. De ce această, este această, uh, acest aspect foarte important? Ne dăm seama că în statele în care uh, există un mare număr de bicicliști, numărul de accidente rutiere scade. În statele în care uh, se conduce mai mult uh, adică există mai mulți șoferi decât bicicliști, atunci uh, situația se complică. În momentul în care s-au introdus căștile obligatorii în Australia pentru bicicliști, numărul de bicicliști a scăzut. Vedeți care sunt uh, efectele pe care propunerile dumneavoastră le-ar avea. Noi uh, am, uh, ar trebui să in, să îi sprijinim pe bicicliști, să sprijinim acest uh, mod de transport în detrimentul transportului rutier. Uh, lucrul acesta nu este atins prin intermediul amendamentelor uh, dumneavoastră. Noastră nu faceți nimic altceva decât să criminalizați, să-i criminalizați pe bicicliști, obligându-i pur și simplu să folosească aceste căști. Uh, de asemenea, trebuie să țineți uh, cont de absolut toate datele științifice și, deși susțineți că faceți lucrul acesta, nu ați, nu ați făcut-o nici pe departe. Trebuie să, să-i criminalizați mai degrabă pe șoferi, pentru că ei dețin puterea. Dumneavoastră nu faceți decât să-i încriminați uh, pe, pe bicicliști. Ei, Credeți că această vestă reflectorizantă ajută neapărat? Nu, nu o să ajute. Dacă vă referiți la... Uh, la căști, ei, căștile nu reprezintă un, uh, un succes neapărat sau nu duc neapărat la siguranța bicicliștilor sau a șoferilor. Nu, nu trebuie să obligăm cetățenii să, coar- să poarte aceste căști și nici bă- uh, vestele reflectorizante și tocmai de aceea vor vota împotrivă. Cer Uh, sunt încântat de acest vot pe, uh, pe părți în cazul cuvântului uh, obligatoriu. Eu sunt de părere că ar trebui să constatăm clar situația de pe autostrăzi în comparație cu situația de pe străzile simple. Dacă ați, conduce, dacă ați fi un biciclist <laughs> mai bun, cu siguranță n-ați fi venit cu o asemenea propunere. Cred că chinezii vor face cel mai probabil aceste veste și ei vor fi cei mai fericiți. Domnule Higgins, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să vă mulțumesc pentru acest raport, care cred că este foarte echilibrat. Ideea de bază este că vorbim despre salvarea de vieți și reducerea numărului de victime pe șosele. Eu nu am o problemă cu instituirea unei obligații când vine vorba despre siguranța rutieră, dar problema vine când vorbim despre punere în aplicare. Trebuie să instituim reguli, norme, standarde, dar trebuie să le punem în aplicare pentru că altfel nu mai are rost să mergem mai departe cu acest proces. În acest raport, Dieter a luat un numitor comun, și anume standardele care se aplică în diferite state membre. Le-a rafinat și le-a îmbunătățit. Și s-a făcut referire la subsidiaritate. Noi uh, nu trăim într-o Europa în care avem, uh, noi trăim într-o Europa în care avem granițe deschise, în care există uh, un tranzit foarte mare dintr-o zonă în alta și de aceea trebuie să avem standarde și reglementări comune. Eu nu am o problemă cu asta. În legătură cu amendamentele, aș dori să salut câteva dintre acestea pe care le-am depus eu însumi sau pe unele pe care le-am susținut. Primul se referă la faptul că țara mea a beneficiat foarte mult de uh, obiectivul 1 din fondurile structurale. Noi avem foarte multe autostrăzi și ne-am îmbunătățit infrastructura, însă cea mai mare, cel mai mare număr de accidente cu victime se produc pe drumurile naționale și locale și nu pe autostrăzi. Și de aceea salut uh, necesitatea de a îmbunătăți uh, inspecțiile și controlele pe drumurile mici, pentru că în țara mea și în multe alte țări, acolo se produc cele mai multe accidente. Salut de asemenea faptul că a acceptat uh, amendamentul rândul meu uh, cu privire la la timpul uh, de condus și la mm, trimisul de mesaje la volan, pentru că aceasta distrage atenția. În ceea ce privește indicatoarele rutiere, eu am avut o experiență cu trei familii din uh, țara mea care au venit la Comisia PETI pentru că și-au pierdut uh, copiii din cauza calității proaste a indicatorilor rutiere. Apoi, în ceea ce privește textul, uh, testul de oftalmologic pentru șoferi, uh, în uh, Finlanda, în Germania, în Irlanda și Regatul Unit există un model de bune practici. De ce nu putem face acest lucru în toate țările? Există foarte multe diferențe de standarde. În Belgia, de exemplu, nu se face niciun test oftalmologic. În Franța, dacă citești, uh, dacă poți să vezi numărul de înmatriculare, îți iei și permisul. Și uh, aș vrea de asemenea să uh, ne concentrăm și pe problema motocicliștilor, pentru că și acestea, aceștia sunt foarte importanți. Oricum, este un raport foarte bun, dar eu sunt pentru uh, obligativitate și pentru acest caracter obligatoriu. Mulțumesc, domnul Eriche. Merci, monsieur le président. <coughs> D'abord, évidemment, félicit. Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe raportor, în primul rând. Aș dori să fac câteva remarce, fără să reiau ce s-a spus deja. În primul rând, în ceea ce privește subsidiaritatea, bineînțeles, este vorba despre un raport uh, din proprie inițiativă, cu cât uh, normele vor fi mai ridicate, cu atât vom avea mai multe probleme de subsidiaritate, fiindcă vom afecta reglementările naționale. Și ne vom confrunta cu probleme. S-a vorbit în acest sens despre limita de viteză de 20-30 de km la oră autoritățile locale, subsidiaritatea vor intra în joc aici. Trebuie să ținem cont de acest lucru la nivel general în momentul în care uh, încercăm să stabilim unele norme. În al doilea rând, în ceea ce privește testul oftalmologic, în calitate de doctor aș dori să vă spun și câteva cuvinte. Se spune că șofatul este un privilegiu, iar uh, văzul este o necesitate Uh, și uh, mă gândesc ce înseamnă șofatul pentru, ca, ca mijloc de, de mobilitate pentru persoane din mediul rural sau pentru persoanele mai vârstnice. Dar eh, dacă avem eh, aceste teste ale percepției, de ce nu mai eh, de ce nu mai văzul? Putem apoi să ne legăm și de handicapul fizic. Atunci Uh, să intre aici și vehiculele adaptate pentru persoanele cu handicap. Dacă, dacă vorbim despre un examen medical complet, de ce uh, mă surprinde că se vorbește numai despre testul oftalmologic? Dacă avem un examen medical, unde ne oprim? Care sunt limitele? Ori trebuie să uh, fii la maximum capacităților fizice pentru a avea permis de conducere sau unde ne oprim? După mine, uh, ar trebui să avem grijă cu acest subiect fiindcă ce înseamnă? Suntem toleranți? În ce măsură? Sau trebuie să existe abilități uh, la maxim uh, 100% pentru a putea avea permis de conducere? Dar nu uitați că într-un aviz într-un astfel de aviz s-ar putea să s-ar putea să dăm impresia Consiliului că nu se va putea înțelege niciodată cu noi și deci să avem grijă ce subiecte abordăm. În al doilea rând, um, îmi pare rău că la că amendamentul 48 uh, uh, nu a fost menținut, fiindcă era vorba că sistemul portului uh, centurii de siguranță trebuia să devină obligatoriu. O treime din decese se datorează Uh, faptului că nu s-a purtat uh, uh, centura de siguranță, există deja sisteme de alertă sonoră în vehicule. Se dorește introducerea sistemelor de blocare a pornirii autovehiculului, acest autoloc al pardon, dar uh, în egală măsură trebuie să vorbească despre utilitatea unui sistem în ceea ce privește centrele de siguranță. Doamna Țică are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, întâi și întâi vreau să subliniez faptul că în ceea ce privește îmbunătățirea siguranței rutiere, este o responsabilitate partajată între statele membre, autoritățile locale, dar și instituțiile europene în măsura competențelor pe care acestea le au. Uh, consider că pentru creșterea siguranței rutiere este esențială îmbunătățirea infrastructurii uh, de transport, în special a infrastructurii rutiere și mai ales uh, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor acolo unde ele există. De asemenea, cred că important ar fi și implementarea sistemelor inteligente de transport, Uh, care ajută la reducerea congestiei, la semnalizarea în timp real a unui uh, accident, uh, dar și utilizarea sistemelor de localizare prin satelit, sistemelor de navigație prin satelit. Nu în ultimul rând, vreau să subliniez faptul că este necesară protejarea participanților vulnerabili la trafic, mă refer uh, la motocicliști, bicicliști, pietoni, uh, copii. Eu sunt pentru utilizarea obligatorie a căștii uh, de către bicicliști și a veselor reflectorizante, dar în special a căștii. Consider că sunt foarte multe victime care, din păcate, bicicliști care și-au pierdut viața tocmai pentru că nu au purtat cască așa cum ar fi trebuit. Închei uh, spunând uh, câteva cuvinte în ceea ce privește nivelul maxim admis al uh, alcoolemiei. Într-adevăr, el ar trebui să fie zero. Am văzut recent în Franța, într-o parcare la o benzinărie, puteai să cumperi un test pentru a-ți verifica alcoolemia, dar cred că cine cumpără un astfel de test deja are un semn de întrebare cu privire la nivelul alcoolemiei pe care îl are de aceea cred că este mult mai sigur pentru toată lumea dacă nu ar fi permisă deloc consumarea băuturilor uh, alcoolice de către șoferi. Îl felicit pe domnul Koch, au fost foarte multe amendamente, dar uh, cred că s-a ajuns la un bun compromis și sper să nu rămână doar literă pe hârtie toate aceste, aceste recomandări pe care le-am făcut. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Salanova. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru activitatea sa. Um, eu uh, consider că a transformat în compromisuri foarte bine amendamentele pe care le-a primit. Vreau să mă refer la compromisul G în ceea ce privește limitele de alcoolemie. Într-adevăr, ar trebui să ne dăm seama cum stau lucrurile în șase state membre unde există deja toleranța zero și uh, să le aplicăm tuturor șoferilor. Vreau să mă refer și la amendamentul 141. Este vorba despre accidentele pe drumuri mai mici. Eu sunt pentru construirea unei infrastructuri sigure și pe drumurile mici, nu doar pe șosele. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să spun și eu câteva cuvinte. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul raportor pentru acest raport foarte bun și doresc să-i felicit și pe raportorii din umbră care au uh, conlucrat pentru a avea ca rezultat un raport uh, plin de coeziune. Bineînțeles, uh, aici este vorba de unele compromisuri până la urmă. Unii cred că acestea merg pe departe, alții din potrivă, dar este important că, ca Parlamentul să-și stabilească poziția cu privire la, la siguranța rutieră și nu este prima oară când ne ocupăm de acest subiect, așa cum știe și domnul raportor. Cu toate acestea, însă, uh, ne confruntăm în continuare cu decese provenite din accidente rutiere și așa mai departe. Dar uh, uh, haideți să, uh, să legiferăm, să, să nu tratăm pe cetățeni ca pe niște idioți. Noi trebuie să ne gândim uh, că chiar dacă avem legi la mine înțeleg chiar dacă legislația există, îi mai văd pe unii la volan cu telefonul mobil și pe uh, locul din dreapta bebeluși, copii mici și am avut o experiență interesantă cu niște polițiști și uh, lucrători feroviari la o trecere de cale ferată. Uh, am, am văzut niște tâmpiți care încercau să să treacă totuși înainte să se blocheze uh, trecerea de cale ferată, deci trebuie să um, avem grijă ce facem, fiindcă această legislație afectează pe acești tâmpiți. Uh, vă înțeleg, domnule Bradburn, când spuneați că uh, poate ar trebui să ne um, să, să, să activăm pe frontul asigurărilor cei care au fost prinși șofând în stare de ebrietate să, um, să aibă asigurări mai scumpe. Dar acum prețul asigurărilor a crescut atât de mult încât oamenii nu-și mai permit uh, asigurări uh, și, iată, conduc, sunt oricum pe șosele fără, fără asigurări, dar dacă încerci să-i, uh, să-i prinzi, ce faci? Îți sparg mașina, îți dau și ție un pumn și dacă se întâmplă un accident, șoferul fuge de la fața locului. De ce? Poate pentru că era beat, pentru că nu avea asigurare. Deci ce voiam să vă spun este, și cum a spus și domnul Higgins, pe bună dreptate, uh, Chiar dacă avem cele mai bune legi din lume, cel mai important este cum le aplicăm. Degeaba, dacă poliția nu le aplică, se alege praful de ele. Iar uh, eu am unele um, remarce critice în ceea ce siguranța rutieră la nivelul Uniunii Europene. Nu e vorba de supra-legiferare, supra-legislație, ci um, criticile mele se referă la faptul că nu este aplicată în unele țări orice am hotărât, trebuie să ne asigurăm aici că vom putea aplica aceste regulamente, această legislație, iar în acest uh, sens trebuie să conlucrăm cu diversele agenții și cu poliția pentru a ne asigura că se întâmplă acest lucru. Și uh, am și eu o marotă în momentul în care ajung în instanță acești făptași, degeaba îi amendăm cu 10 euro în momentul în care au comis o infracțiune mai gravă. Deci nu e vorba doar de aplicare, ci este vorba și de aplicarea la nivel juridic pentru a ne asigura că sancțiunile care se dau uh, sunt uh, serioase. Și iată de ce raportul doamnei Aleala Sender joacă un rol foarte important în acest sens, pentru a putea să fim siguri că se poate aplica legislația la nivel uh, transfrontalier, cât și la nivel național. Dar, încă o dată, s-au făcut eforturi foarte mari și așa cum în răbdare să văd uh, ce se va întâmpla mâine la vot. În ceea ce privește reprezentantul Comisiei, domnul Pascoarelli, mai veniți pe la noi sau e ultima oară când ne vedem? E ultima oară când ne vedem. În acest caz, vă dau mai puțin timp la dispoziție. Da, domnule președinte, aș putea doar să spun că sunt de acord cu dumneavoastră, fiindcă, din punctul nostru de vedere, noi nu putem decât să ne să, subscri, să subscriem la ceea ce s-a spus. Educația și controlul, aplicarea sancțiunilor reprezintă cheia. Avem regule, reguli suficiente. Important este ca acestea să fie, să fie respectate. Și eu vreau să mulțumesc raportorului în numele Comisiei și raportorilor din umbră, toți cei care au luat cuvântul, fiindcă cu toții consolidează mesajul pe care dorim să-l transmitem noi uh, și în um, orientările generale cu privire la siguranța rutieră pe care l am adoptat anul trecut și, așa cum s-a spus, situația în Europa diferă de la un stat la altul, astfel încât nu putem să avem uh, soluții generale pentru toate problemele uh, care să fie valabile de la Algarve până la Malta sau mm, Tirol. Situațiile sunt foarte diferite. Există um, aici importanța subsidiarității, formarea, controlul, respectarea regulilor, toate acestea trebuie să fie lăsate pe seama autorităților locale sau naționale, dar eh, este adevărat că și Europa are un rol de jucat aici în ceea ce privește fixarea unor reguli comune, cum ar fi de pildă eh, reguli cu privire la dispozitive tehnice eh, instalate în mașini, la permisul de conducere. Ehm, mă opresc aici la, și o să fac doar câteva observații privind amendamentele de compromis. În ceea ce privește acest coordonator de siguranță rutieră, compromisul B, e drept că avem nevoie și noi simțim la Comisie uh, acest lucru. Avem nevoie să există o coordonare mai bună între serviciile comisiei care se ocupă de siguranță rutieră, dar pentru asta nu avem nevoie de un, un coordonator în plus. Putem să facem noi acest lucru, nu avem nevoie de o structură superioară. Trebuie ca comisia să se organizeze mai bine și am, am uh, primit acest mesaj. În ceea ce privește uh, o figură ex- exterioară, vizibilă, uh, fie că este vorba de o structură care se ține de comisie sau externă a acesteia, care să transmită mesajul securității rutiere, putem să ne gândim la acest lucru, de ce nu? Ar putea să fie un fel de ambasador uh, de, de bunăvoință a, a, uh, ale ONU. Uh, am putea să avem această, această persoană care să transmite mesajul foarte puternic al Uniunii Europene în ceea ce privește instrumentele de bază pentru stabilirea unei politici um, rutiere comune. Mă refer la amendamentul C cu privire la Centrul European de Monitorizare a Siguranței Rutiere și amendamentul N cu privire la proiectul Veronica. La amendamentul C aș dori să vă spun că avem deja un observator privind siguranța rutieră uh, la comisie. Acesta este baza noastră de date avem și un uh, site internet uh, și iată informațiile pe care le avem la dispoziție, nu avem nevoie să mai, să mai înființăm un alt centru. Totuși, dacă Parlamentul uh, European la următorul cadru bugetar ne dă mai mulți bani pentru acest observator, atunci vom cheltui vom avea ce face cu acești bani. Proiectul Veronica este foarte interesant, dar la ora actuală evaluăm uh, rezultatele acestui proiect, deci nu o să mă lansez acum în, în foarte multe comentarii, nu știu dacă poate fi aplicat imediat. Am vorbit mai devreme de educație și formare, amendamentul D se bucură de sprijinul nostru, dar amendamentul E, pe de altă parte, care um, care a fost redus la problema testului oftalmologic de către mai mulți oratori vorbitori, dacă se referă la toate vizitele medicale, examenele medicale necesare pentru șoferii vârstnici, de pildă. Eu um, pun mare bază pe înțelepciunea domnului Riche și cred aici că nu trebuie să exagerăm uh, cu legislația în ceea ce privește unele lucruri care ar putea să fie generate de unele îngrijorări care par uh, pertinente la prima vedere, dar care nu sunt neapărat întemeiate. Nu există o relație directă între, um, între vârstă și uh, probleme pe șosea, ci din potrivă nu trebuie să, să dăm naștere aici unei discriminări pe motive de vârstă. Am vorbit mai devreme despre controle și sancțiuni. Știu că dumneavoastră vă îndreptați către un acord cu privire la directiva cu privire la acțiunile penale transfrontaliere și uh, Comisia în acest context ar trebui să se ocupe de excesul de viteză um, condus în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor, um, folosirea telefonelor mobile în timpul șofatului, deci, iată, acesta acesta este planul de acțiune al Comisiei și Comisia dorește să aplice aici directiva care va fi adoptată în curând, sper eu. În ceea ce privește uh, aceste alcolocuri uh, și uh, teste de uh, Uh, verificarea alcoolemiei, trebuie să mai discutăm acest aspect pentru ca aceste sisteme să fie interoperabile și uh, compatibile pentru ca uh, pentru ca acest lucru să nu împiedice libera circulație a vehiculelor. Trebuie să existe o armonizare a acestor dispozitive, a acestor fiole. Trebuie să vedem pentru ce, pentru ce tipologie de șoferi ar putea fi introduse aceste sisteme la nivel european. Eu, uh, în ceea ce privește amendamentul de compromis F cu privire la comportamentul uh, uh, cu privire la condusul sub influența drogurilor și medicamentelor, dar nici aici nu trebuie să avem o interdicție generală. Bineînțeles că este de dorit să nu se, să nu se șofeze, să nu se conducă mașina sub influența drogurilor și medicamentelor, dar aici avem nevoie să mai analizăm situația și facem acest lucru. Amendamentul H, care solicită comisiei să să monitorizeze um, aceste, acest timp de condus și de odihnă. Noi facem acest lucru și vom face acest lucru în continuare prin uh, intermediul liniilor uh, orientative ale rețelelor uh, transeuropene, uh, în ceea ce privește infrastructura, amendamentul H sau amendamentul J, I, care se referă la securitatea vehiculelor, la sisteme inteligente și așa mai departe. Este vorba de, de subiecte care uh, care fac obiectul studiului la noi, la comisie și pe măsură ce ajungem la rezultate în urma acestor studii, veți vedea uh, care sunt consecințele fie legislative, fie prin intermediul comunicărilor uh, date de comisie. În ceea ce privește um, participanții la trafic vulnerabil, ei reprezintă prioritatea noastră pentru următorul program de acțiune. Vom uh, redacta în curând un raport cu privire la uh, Eh, dispozitivele, instrumentele de, dispozitivele de depistare a unghiului mort, eh, oglinzi retrovizoare și așa mai departe. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, eh, și mă bucur foarte mult că mâine dimineață vom vota acest proiect de rezoluție și aștept cu nerăbdare rezultatul acestui vot. Mulțumesc! Domnule raportor, doriți să faceți unele remarce de încheiere? Ja, es ist natürlich ein bisschen kompliziert, dass da, e, e puțin cam complicat să facem un rezumat acum, însă vreau să vă mulțumesc pentru încurajări, dar și pentru criticile aduse. Raportul meu nu, nu este un act legislativ. Noi încurajăm atât statele membre, cât și Comisia Europeană, cât și autoritățile regionale să ia măsuri există o serie de critici care mi arată faptul că persoanele care m-au criticat nu au citit prea bine raportul. Există o serie de domenii pe care le puneam clar în cârca autorităților locale. Nu dorim ca dimensiunea europeană să primeze. Deci vă rog frumos să citiți bine raportul înainte de a-l vota mâine. S-a tot vorbit despre testul oftalmologic. Da, unii consideră că acest test este, trebuie să fie obligatoriu, uh, alții consideră că testul obligatoriu nu este necesar. Înțeleg diferențe, diferențele de opinie, însă îmi doresc ca această temă să fie discutată în continuare, pentru că este o temă foarte importantă. Testul oftalmologic este cu totul altceva decât un test de mobilitate. Testul oftalmologic arată că o persoană nu poate să, să vadă. Uh, Uh, pur și simplu, prin urmare, nu este abilă sau abilitată să conducă. Deci, bine, acest text poate fi uh, rafinat, e, e drept, însă vă rog să nu-l da, dați la o parte totală această problemă a testelor oftalmologice. Eu consider că există o serie de misiuni pe care Uniunea Europeană trebuie să și le asume pentru a atinge o scădere sau aduce la o scădere a numărului de victime din accidente rutiere. Dar în același timp, statele membre trebuie să facă la rândul lor ceva pentru a scădea numărul de victime. E clar că statele membre nu trebuie să se bazeze exclusiv pe uh, Uh, dimensiunea europeană. Noi, doamnelor și domnilor, trăim într-o piață comună, conducem peste tot și tocmai de aceea consider că acțiunile și strategiile naționale trebuie să fie coordonate și cine le-ar putea coordona? Domnule Pascarelli, uh, nu știu dacă ați înțeles uh, propunerea mea cu privire la controlorul pentru siguranța rutieră. Eu spuneam că Comisia Europeană trebuie să desemneze o persoană care să se ocupe de acest domeniu. Pentru că mi se pare că în momentul de față Comisia Europeană nu se ocupă absolut deloc uh, sau nu într-o manieră uh, semnificativă de siguranța rutieră. În ceea ce privește alcoolul, da, e clar, șoferii nu trebuie să consume alcool. Uh, dar Uh, viziunea zero mi se pare mult prea ambi- ambițioasă. Trebuie să există o, o limită, o marjă de toleranță, atât în ceea ce privește alcoolul, cât și în ceea ce privește consumul de medicamente. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate cele spuse astăzi și aștept mâine votul. Vă mulțumim. După cum spunea domnul Koch, mâine vom vota acest raport.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 Doamna Ayala Sender este raportor și domnia sa ne va prezenta ultimele evoluții în cadrul uh, trialogului. Am avut uh, o ședință în cadrul uh, trialogului în dimineața aceasta și abia așteptăm să aflăm ce s-a discutat acolo. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. cred că putem să fim optimiști în ceea ce privește această temă, dar în același timp trebuie să fim uh, în continuare precauți. Oricum, veștile pe care vi le voi da astăzi sunt în mare pozitive. Ne apropiem uh, de atingerea unui acord preliminar, dacă nu chiar final, în ceea ce privește acest domeniu. Sper că și raportorii uh, din umbră sunt de acord cu această părere a mea. Dacă tot vorbim despre raportorii din umbră, vreau să le mulțumesc lor și de asemenea secretariatului pentru asistența pe care mi-au dat-o pe parcursul discuțiilor. Vreau să mulțumesc de asemenea președinției belgiene pentru uh, faptul că ne-a ajutat enorm în eforturile noastre uh, în ceea ce privește această directivă. Vreau să mulțumesc de asemenea președinției ungare și sper din tot sufletul că vom, discu- vom termina discuțiile pe marginea acestui dosar înainte de finele președinției ungare. De la bun început știam că în Consiliu există o minoritate de blocare care bloca discuțiile. Tocmai de aceea a fost dificil să înregistrăm uh, progres pe marginea acestui raport. Am înțeles de asemenea că e necesar să oferim statelor membre un instrument care să le permită să aplice penalizările uh, necesare tuturor uh, delinvenților care nu le sunt ret- uh, resortisanți. Asta pentru a oferi mai multă încredere autorităților uh, locale, autorităților na- naționale și, de asemenea, pentru a crește responsabilitatea asumată de uh, diferiți resortisanți pe teritoriul altor state membre. Bineînțeles că nu e, nu e bine ca cetățenii unui stat să îi vadă pe turiștii proveniți din alte state uh, imunizați pur și simplu în fața sancțiunilor care ar decurge în mod normal din uh, actele lor și tocmai de aceea e nevoie de acest uh, instrument care să permită aplicarea transfrontalieră a normelor de siguranță rutieră. După cum ați spus uh, prea bine, domnule președinte, Aceasta este una dintre misiunile Uniunii Europene. Dacă Uniunea Europeană sprijină mobilitatea, atunci ea ar trebui să lupte și pentru aplicarea transfrontalieră a anumitor norme. Și consider că această directivă va reprezenta, tocmai din acest punct de vedere, un important pas înainte. Acum că am uh, schimbat temeiul juridic, e momentul să facem acest pas înainte necesar. Sper din tot sufletul că uh, toate statele membre din Consiliu vor putea accepta acest sistem de schimb de informații în ceea ce privește uh, Uh, delictele rutiere. Bineînțeles că vom pune accent de asemenea pe ideea de îmbunătățire a cooperării între organele polițienești în statele, între statele membre, din diferite statele membre. Bineînțeles că la baza acestui raport se află această colaborare polițienească, însă raportul în sine ne oferă posibilitatea de a adăuga, spre exemplu, noi delicte care să facă obiectul unui schimb de informații, de asemenea, avem o clauză de revizuire foarte strictă care spune clar că după 5 ani de la punerea în aplicare va exista un, uh, un raport care să evalueze lucrurile întâmplate până în momentul de față, până în momentul acela. Așadar, în 5 ani de zile, Comisia este obligată să ne prezinte un raport cu privire la e- la uh, succesul reportat de acest act legislativ în primii ani de, de la punerea în uh, aplicare. Cel mai important element al acestui schimb de informații și, uh, din nou spun, unele state membre sunt foarte reticente la, în ceea ce privește acest uh, schimb de informații. De fapt, chiar astăzi președinția ungară a încercat să elimine ultimele reticențe exprimate, însă ideea este următoarea. Odată ce un delict a fost uh, săvârșit și a fost detectat, atunci statul membru în care uh, vehiculul este înregistrat, este obligat să ofere statului membru în care s-a produs delictul toate informațiile necesare cu privire la șofer, proprietarul respectiv al autovehiculului și uh, cu privire la autovehicul în sine. Asta își dorea uh, Parlamentul European și iată că a obținut. În ceea ce privește schimbul de date, uh, și acest lucru este foarte important pentru mine și raportorii din umbră. E bine, în ceea ce privește schimbul de date, uh, am spus că odată ce avem un sistem de cooperare între autoritățile poli- polițienești, avem nevoie de un domeniu uh, direct dedicat și exclusiv dedicat delictelor rutiere. Bineînțeles că suntem conștienți de nevoia de a pro- a proteja datele, pentru că există într-adevăr un risc de uh, pierderea datelor. Prin urmare, sistemul de date trebuie să fie unul uh, cât se poate de bine pus pe picioare, astfel încât uh, scurgerile de date să nu fie posibile. Acest uh, sistem de schimb de date, de asemenea uh, oferă multă încredere proprietarilor vehiculelor, uh, de asemenea oferă proprietarilor vehiculelor uh, idei cu privire la tipul de informații care au fost transmise altor state membre și, după cum spuneam, confidențialitatea este garantată. Lucrul acesta este foarte important, criteriile acestea trebuie să fie foarte bine Uh, împământite în textul legislativ. În ceea ce privește actele delegate, au existat mari reticențe din partea statelor membre. De ce? Pentru că și la acest capitol, Comisia și unele dintre statele membre au cerut o aplicare tehnică a, a anexei 1, care se ocupă de descrierea uh, tehnică a schimbului automat de informații. Care a fost uh, îngrijorarea aici? exista o temere legată de modul în care poate Comisia acționa în cadrul sistemului uh, cooperării uh, uh, polițienești. Și de asemenea se punea problema tuturor celorlaltor acte legislative care se referă la astfel de tipuri de schimburi de, de informații. Noi am decis ca după 5 ani de zile să permitem Comisiei să facă noi propuneri legislative, propuneri de, uh, de modificare. Consiliul, pe de altă parte, își făcea uh, griji tocmai din cauza acestei, uh, acestei situații Uh, se, se punea problema sau se considera că Comisia ar putea merge mai departe decât prerogativele sale. În orice caz, uh, Comisia a rămas pe poziții și a reușit să obțină ceea ce își uh, dorea. Așadar, actele, actele delegate vor fi aplicate în măsura în care ele pot fi aplicate. Comisarul Van Dalen sau domnul Van Dalen și ceilalți raportori din umbră și-au dorit să existe clarificări în ceea ce privește aspectele legale. Își doreau să existe o declarație politică cu privire la aspectele legale, eh, juridice ale directivei. Prin această clarificare, explicație suplimentară de natură juridică, se dorea uh, a se afla dacă, în ce măsură statele membre pot, își pot aplica propriile legi în vigoare uh, în cazul uh, delitelor săvârșite de sortisanțe ai altor state membre. În acest context, Germania, în special, își dorea să existe o declarație juridică de acest uh, gen. În momentul de față putem spune că uh, Comisia ne propune următorul lucru. Ne propune să acceptăm această opțiune a declarației juridice. Directoratul uh, general a spus că ar trebui să avem o declarație scrisă. De asemenea, uh, directoratul general își dorea să nu submineze orice fel de acord uh, întrunit la Consiliu pentru a nu periclita întregul acord, întreaga discuție. Și tocmai de aceea uh, accepta o declarație scrisă pe marginea acestui subiect o declarație scrisă care arată clar că statele membre au dreptul să folosească legile naționale în vigoare în ceea ce privește pedepsirea unor uh, delicvenți care sunt în același timp resortisanți ai unor alte state membre. Domnul Calas a sprijinit de asemenea această idee de fapt, uh, vicepreședintele Comisiei a făcut această propunere într-o întâlnire inițială avută la Parlament, o, o propunere care de altfel este inclusă în diferitele procese verbale. Și cred că cu ajutorul serviciilor juridice vom uh, putea accepta această propunere a declarației scrise. Altfel, am putea cere o declarație mai puternică din partea uh, domnului Calas, o declarație mai pregnantă care să fie uh, făcută în Parlament. Și au mai existat și alte îngrijorări care au fost exprimate de o serie dintre participanți. Un, unul dintre aceste aspecte este menționat în considerente. Bine, nu este un aspect crucial, însă cred că dacă vom continua să fim de acord cu toate elementele asupra cărora am ajuns un acord la prima lectură, cred că acest aspect ar putea uh, rămâne aici în text. Și acum mă adresez în special domnului Riche. Toți raportorii din umbră susțin că în acest considerent Uh, este că toate datele transmise uh, cu privire la un proprietar de vehicul, cu privire la un autoturism în, uh, în parte, este, trebuie să fie confidențiale. Domnul Riche dorea ca situația din sau practicile din propriul său stat să fie luate în considerare. Uh, cred că acum îl putem, uh, domnia sa poate fi mulțumit de acest considerent. Deci, domnule președinte, pe ansamblu suntem încântați de cele uh, aflate până acum sau discutate până acum. Uh, de asemenea, Consiliul propune o declarație comună între Consiliu și Parlament care să statuteze faptul că toate cele 27 de state membre au fost de acord cu cu cele discutate până în momentul de față. Asta pentru a nu crea un fel de precedent în cadrul discuțiilor orizontale. Și de asemenea, tabelul de corelare nu ar trebui să fie un obstacol pentru acordul final. Vedem că uh, Consiliul uh, dă ce poate de la el, face eforturi susținute și cred că uh, Parlamentul ar trebui să mulțumească Consiliului pentru că, uitați, e un lucru bun. Domnul Bach. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să mă alătur laudelor exprimate de doamna Ayala Cred că am reușit să ajungem la un compromis solid în ceea ce privește acest dosar foarte dificil. Vreau să mulțumesc la rândul meu președinției belgiene și bel- președinției ungare. Au făcut eforturi susținute și ne amintim că dosarul a fost blocat câțiva ani și a putut fi discutat din nou doar pornind de la schimbarea temeiului juridic. Bineînțeles, au apărut o serie de dificultăți care deja au fost menționate. Uh, Uh, mă refer uh, aici la modificarea temeiului juridic care a adus cu sine o serie de noi posibilități, spre exemplu uh, extinderea tipurilor de uh, Uh, de infracțiuni, dar această schimbare a temeiului juridic a adus cu sine și o serie de probleme, uh, cel puțin în cadrul Consiliului. Vedeți uh, că în Consiliu s-au discutat, s-a discutat permanent diferența existentă între diferitele legislații naționale. Uh, această discuție a apărut tocmai datorită schimbării uh, temeiului juridic. Dar, um, bine, puțini dintre noi sunt juriști la bază, uh, cu toate acestea ne dăm seama că trebuie să avem foarte multă încredere de la bun început în cele propuse, însă consider că compromisul în sine este unul bun, compromisul pe care l-am atins și tocmai de aceea trebuie să fie sprijinit. În ceea ce privește raportul de evaluare cred că putem să fim de acord cu această nouă propunere, de asemenea și obligația de uh, oferire de informații între statele membre are o formă acceptabilă din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește responsabilizarea sau acceptarea aplicării legislației naționale, consider că propunerea Comisiei este una bună. Și Uh, și, această, uh, și această propunere poate fi uh, sprijinită de către noi. În ceea ce privește protecția datelor, suntem oarecum dezamăgiți, pentru că Parlamentul European avea ambiții mai mari, dorințe mai mari, care, din păcate, nu au fost incluse în acest pachet privind protecția datelor. Bine, există un oarecare nivel de, de protecția datelor asigurat, însă acesta nu se ridică la nivelul așteptat de noi. Cu toate acestea, cred că l-am putea accepta și în formă forma sa actuală. Uh, cred, uh, deci consider în esență că cele mai importante puncte au fost discutate și au avut un uh, rezultat pozitiv. Mai avem șase vorbitori, prea, puține timp, prea puțin timp la dispoziție și tocmai de aceea vă rog să fiți subcinți. Vă rog să nu repetați cele spuse de antevorbitorii dumneavoastră. Încercați să fiți conciți, conciși. Trebuie să terminăm până la ora 5. Urmează doamna Savisar. Da- mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc și eu, doamnei Ayala Center și uh, co-raportorilor, pentru că am făcut foarte multe, iar negocierile au fost uh, dificile și de durată. Mă bucur foarte mult că am reușit să ajungem la un acord. Acord care este satisfăcător. Este un acord satisfăcător cu privire la protecția datelor acord pe care l-am atins cu Comisia. Există însă unele aspecte care nu mă mulțumesc în totalitate. În primul rând, nu sunt mulțumită de faptul că că infracțiunile transfrontaliere nu vor fi urmărite penal, pur și simplu doar vom face schimb de informații. După 5 ani, Comisia va revizui ceea ce s-a întâmplat, dar oare n-am putea include și faptul ca Comisia să vină cu propuneri mai aprofundate? Vorbim despre schimbul de date dar aș vrea să revin și la scrisorile de informare. Acest format pe care l-am discutat de dimineață nu va fi satisfăcător statele membre pe al căror teritoriu s-a produs infracțiunea, poate că nu vor primi informații uh, cum că acea scrisoare de informare a ajuns sau nu la infractor, pentru că în multe țări uh, oamenii nu au un domiciliu uh, înregistrat. Nu trebuie să, în unele țări nu trebuie să-ți înregistrezi neapărat locul în care trăiești. Pe mine nu mă mulțumește nici faptul că nu am inclus tabele de corelare în uh, corpul textului. Pur și simplu facem referire la reglementările sau la regulamentele existente uh, în considerente. Nu-mi place faptul că aceasta nu are putere legislativă. Iată, pe scurt, ceea ce cred eu despre text, dar nu vreau să închei într-o notă negativă. Din potrivă, trebuie să vă spun că am făcut progrese și sper că vom fi mai siguri pe drumurile europene odată ce vom adopta acest text. Domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit uh, și eu pe doamna raportor, care a făcut uh, pași foarte importanți înainte. Aș vrea să mă refer mai exact la comisie și la modul în care interpretează Comisia Europeană punerea în aplicare a acestei directive. Și aceasta are legătură și cu ceea ce spunea domnul Bach ideea era ca statele membre să-și poată pune în aplicare propriile legi uh, legate de responsabilitate, de răspundere. Aș vrea să văd acest lucru înscris. Aș vrea să știu de la domnul Rute ce face exact comisia. Pentru că este un punct hotărător ca să spun da sau nu. Vreau să știu unde ne aflăm. Doamna Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Uh, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc doamnei Ayala Sender, care a încercat, într-adevăr, să obțină ceva din această blocadă care domina la nivelul uh, Consiliului. A încercat să protejeze interesele Parlamentului European. Trebuie să ținem contul de faptul că această directivă uh, practic face obligatoriu schimbul de informații între diferite, diferitele state membre. Iar schimbarea iar problemele generate de schimbarea temeiului juridic nu sunt chiar atât de mari pe cât uh, se spunea. Statele membre nu își doresc nimic altceva decât să obțină toate informațiile de care au nevoie. Bineînțeles că, în același timp, misiunea noastră este aceea de a garanta că toate aceste date transferate sunt, într-adevăr, confidențiale, că datele personale sunt protejate. Deocamdată nu am hotărât dacă putem sau nu fi de acord cu această problemă. Asta din uh, pricina faptului că problema uh, protecției datelor uh, personale a fost pusă undeva în considerente. Iar această plase, plasare ne arată faptul că toate regulile cu privire la protecția datelor personale au un caracter de recomandare, nu sunt obligatorii. Consiliul ne-a presat enorm mm, pentru a, pentru ca colectarea de date să fie cât mai nereglementată, cu putință. Însă, Consiliul ă, pur și simplu nu a ținut cont de toate efectele pe care această nereglementare a transferului de date le-ar putea avea asupra ă, procedurilor judecătorești. Sunt dezamăgită că Comisia a procedat în felul acesta, că a pierdut din intensitatea propunerii, a diminuat intensitatea propunerilor anterioare. Același lucru se întâmplă și în ceea ce privește tabelele de corelare, care sunt de cele mai multe ori folosite pentru a bloca toate propunerile Parlamentului European. De fiecare dată când e ceva de discutat, Comisia vine cu tabelele de corelare și ne blochează. Domnul Groș, pe scurt, vă rog. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac uh, legătura între raportul Koch și raportul acesta. Vreau să vă arăt că e de-a dreptul ironic modul în care uh, depunem eforturi în ceea ce privește aplicarea transfrontalieră a normelor și pe de o parte și pe de altă parte în ceea ce privește siguranța rutieră la nivel european. Deci noi vrem dimensiunea europeană în ceea ce privește aceste domenii și statele membre ce fac ele ne blochează. În orice caz, PPE-ul sprijină acest pas mic înainte și accentuez mic Consiliul trebuie să uh, își dea seama că dacă pune pe primul plan protecția datelor personale în detrimentul persoanelor și protecției persoanelor, atunci politica sa este greșită. Nu facem uh, nimic altceva decât să uh, demarăm o serie de politici care nu pot fi susținute de către cetățenii europeni. Iar noi acum, Parlamentul European, ce trebuie să facem? Trebuie să le atragem atenția celor care blochează discuțiilor. Discuțiile cine? Reprezentanții guvernelor, indiferent de dimensiunea statelor pe care le reprezintă. Noi trebuie să-i tragem de mânecă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Meissner! Vă mulțumesc. Voi fi foarte succintă. În ceea ce privește protecția datelor, sunt de acord cu domnul Lichtenberger, cu doamna Lichtenberger. Această temă nu a fost suficient tratată, nici pe departe. Acum, în ceea ce privește responsabilitățile asumate, sunt, uh, aștept cu nerăbdare răspunsul la întrebarea adresată de domnul uh, Van Dalen. Doamna Țigău. Președinte, vreau să subliniez faptul că deja există acorduri bilaterale între țări vecine privind urmărirea transfrontalieră, deci acest lucru arată că este posibil să avem și o directivă în acest sens. Uh, de asemenea, vreau să subliniez faptul că directiva se referă doar la sancțiuni financiare și nu se aplică unor sancțiuni complementare precum punctele de penalizare, suspendarea dreptului de a conduce, și spun acest lucru întrucât, în ceea ce privește procedura de executare, am înțeles că se aplică legislația națională. De aceea, cred că aceste elemente ar trebui avute în vedere. Uh, de asemenea, aș uh, sublinia necesitatea utilizării unui model unic al scrisorii de informare cu privire la abaterea săvârșită, Uh, ar trebui văzut uh, care este termenul de prescripție uh, pentru că există legislație diferită în țări diferite. Și ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez se referă la faptul că statele membre suportă costurile rezultate din administrarea, utilizarea, mentenanța aplicației software, la care se face referire la paragraful 3 din articolul 4 și cred că acest lucru este iar un element sensibil, întrucât este vorba de licitații publice, de fonduri publice și atunci trebuie văzut care este sistemul utilizat. O felicit pe doamna Ayala Sanders, raportul este excelent și sper să avem o directivă cât mai puternică. Mulțumesc. Mr. Higgins, briefly, please. Domnul Higgins, pe scurt, vă rog. Vă mulțumesc. Pornind de la noua bază legală, sau temei juridic, înseamnă că țara mea și țara dumneavoastră nu trebuie să participe automat la cooperarea uh, poliți- uh, polițienească. Această temă a fost discutată la un summit la, uh, pe parcursul căruia noi nu aveam un guvern în funcțiune, dar cu siguranță vom amenda acea decizie de atunci. Vă mulțumim, domnule Higgins, și Dați-mi voie și mie să spun câte ceva. Cred că raportorul și raportorul din umbră au făcut uh, o treabă excelentă, însă dați-mi voie să vă spun că din nou ne confruntăm cu aceeași problemă. De ce permitem statelor să facă uz de opțiunea opt-out când vine vorba despre un domeniu de genul acesta? Dacă tot vorbim despre perspective europene și legislație europeană, și credeam că despre asta discutăm în momentul de față, nu? Vorbim aici despre schimburi transfrontaliere. Ei bine, dacă tot vorbim despre această dimensiune europeană, de ce le permitem statelor membre să facă uz de opțiunea opt-out? Și uh, aș cere comisiei să-mi răspundă la această întrebare, pentru că mi se pare că această atitudine sau această posibilitate nu face nimic altceva decât să submineze întregul act legislativ, bineînțeles uh, sunt absolut uh, disperat în momentul în care văd uh, atitudinea propriei mele, uh, propriului meu stat, dar nu mă, sprijin, nu mă surprinde nimic. Domnul Reuter. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă spun că în mare parte sunt de acord cu dumneavoastră. Dar dați-mi voie, în primul rând, să mulțumesc uh, doamnei Ayala Sender și raportorilor din umbră, care au încercat uh, să salveze ce puteau uh, din propunerea inițială a comisiei. Aceasta a fost făcută pe baza unui temei juridic diferit, după cum știți, ceea ce însemna că nu exista opțiunea opt-out. La un moment dat ne-am dat seama că în niciun chip Uh, nu ar fi fost adoptată această directivă de către Consiliu pe baza acestui temei juridic, iar apoi am uh, împins Comisia într-o poziție diferi, uh, dificilă, dar fiindcă avem același temei juridic de transport, dar Consiliul trebuie să hotărească pe baza uh, un, pe baza unui vot unanim. Iar aceasta a reprezentat dificultatea tuturor negocierilor și dat fiind dificultatea negocierilor, mă bucur foarte mult că am ajuns la acest rezultat până la urmă. Știu că după 5 ani va trebui să reevaluăm această chestiune Însă, sunt de părere că am făcut un pas înainte în ceea ce privește siguranța rutieră europeană. În ceea ce privește protecția datelor, chiar dacă nu o să reiau aici toate aspectele, la articolul 7 al directivei, nu doar, nu doar la considerente, dar și în articolul 7, există um, un aspect foarte important de siguranță rutieră a cetățenilor. Avem o scrisoare de notificare cu o procedură între etape care va fi trimisă. Această scrisoare uh, informativă va fi transpusă, va fi tra- tradusă în directivă în toate limbile Uniunii Europene. Deci, într-o care măsură, chiar dacă nu este obligatorie trimiterea acestei scrisori, cel puțin uh, ca sprijin lingvistic pe care îl oferim noi, sperăm că pe această bază se vor transmite informații cetățenilor europeni. Tabelele de corespondență fac obiectul multor dezbateri și cu privire la alte aspecte, Eurovinieta de pildă, dar nu fac acum niciun comentariu. Comisia va da o comunicare în acest sens, însă aș dori să răspund întrebării domnului Van Dalen. În felul următor, noi suntem dispuși ca într-o declarație scrisă să confirmăm faptul că vicepreședintele Calas interpretează în felul următor propunerea acestei directive și anume că aplicarea directivei în ceea ce privește schimbul transfrontalier de informații cu privire la siguranța rutieră va duce la o situație în care statul membru în care s-a comis infracțiunea poate să folosească datele pentru a hotărâ care este partea responsabilă cu privire, care este partea vinovată de infracțiune uh, în pofida legislației aplicabile în acel stat membru. Această formulă, la această formulă am ajuns în, în urma discuțiilor de astăzi și vreau să vă spun că la ora actuală vă prezint această formulare pe care va trebui să o verific și eu cu autoritățile mele, dar astfel s-ar confirma că fiecare stat membru poate să-și aplice uh, legislația proprie în ceea ce privește răspunderea personală, dar și, bineînțeles, trebuie ca acest lucru să fie, să reiasă foarte clar. Acestea fiind spuse, domnule președinte, sper că uh, v-am oferit uh, destule informații pentru a finaliza deliberările și sper că până la urmă vom face și mai mulți pași înainte în ceea ce privește siguranța rutieră și dacă așa se va întâmpla, vreau să mulțumesc Parlamentului European anume, fiindcă la un moment dat am crezut că această propunere legislativă era moartă și că nu vom mai ajunge nicăieri și acum, iată, cu ajutorul președinției belgiene și ungare am reușit să resuscităm ce s-a putut. Vă mulțumesc, doamna Ayala Sender ar, era în pericol de a, de a deveni raportorul uh, cu cea mai mare vechime în Parlamentul European, uh, cel mai se pare că totuși eu sunt uh, raportorul cu cea mai mare vechime cu privire la directiva poștei. Ajungem în iulie la plenară, la vot. Mulțumesc, doamne raportor, precum și raportorilor din umbră pentru activitatea lor și eforturile depuse în cadrul negocierilor cu Consiliul și Comisia pe scurt, fiindcă mai avem reuniunea coordonatorilor, doamna Alexander, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg uh, uh, mai bine acum atitudinea dumneavoastră de pe parcursul acestei um, ședințe. Doreați să, păst- să păstrați recordul uh, raportorului cu cea mai mare vechime. Dar acum, ca să răspund colegilor, raportul articolul 7, în ceea ce privește protecția datelor, a fost consolidat. Se făceau două referiri la în poziția comună, iar acum este un articol pe cont, pro, pe cont propriu ca și astfel se răspunde tuturor uh, cerințelor Parlamentului European. Deci articolul 7 a fost consolidat pentru a se răspunde amendamentelor noastre. Deci vă rog să îl citiți. În ceea ce privește opțiunea 8 out este adevărat, președința ungară însă a făcut un lucru important la anexa tehnică. Acolo unde se aplică sistemul uh, schimbului de informații, această, prin această adaptare se poate aplica celor trei state membre care, care au ales uh, această opțiune de neparticipare. Deci se poate folosi acest sistem, fiindcă anexa tehnică permite acest lucru în, în acest cadru. Iar în ceea ce privește tabelele de corespondență, vă rog să fiți înțelegători, fiindcă am uh, obținut totuși un lucru bun. Cele 27 state membre recunosc faptul că trebuie să accepte aceste tabele de corespondențe. La punctul 17 se vorbește despre acest lucru, dar uh, declarația comună reprezintă o bază suficientă pentru Parlament pentru a registra progres cu privire la acest dosar. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Înainte de a pleca toată lumea, vreau să vă spun că Vanessa Jihanes, care lucrează uh, cu noi la secretariatul uh, comisiei noastre de uh, patru ani, de cinci ani, uh, iată, ne părăsesc, se duc la ITRE acum. Uh, le mulțumim din suflet pentru activitatea lor și le spun că la ITRE nu va fi așa de bine ca la TRAN, dar sunt sigur că și acolo uh, Uh, vor uh, găsi o manieră de a-și îmbogăți activitatea. Uh, vă le mulțumesc pentru munca desfășurată la noi și, în egală măsură, domnul Pascoarelli a plecat, nu-i așa? A plecat? Da, el se va pensiona în 10 zile dar a plecat de, de la ședința noastră. Vă rog frumos să-i transmiteți urările noastre de bine colegului dumneavoastră și dat fiind uh, situația din Europa, uh, pensionarea sa e o alegere deșteaptă ce ar fi putut să, că după, după cum, după acțiunile pe care le au guvernele, ar fi putut să, fie, să aibă peste 100 de ani vârsta pensionării. Vă rog să-i transmiteți toate cele bune din partea noastră. Da, domnule președinte, cu siguranță îi voi transmite. Bun, începem uh, ședința coordonatorilor peste 5 minute.